8. Încă 14, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 25, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. IMCO 15, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm INCO 15. Votul s-a închis. Deci, s-a respins 26 pentru, 28 împotriva. Amendamentul 26, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem așadar la IMCO 18. Cine stă pe, pentru IMCO 18? Da, am ajuns la IMCO 18. Deci Julie Gelding și-a retras amendamentul, însă INCO 18 nu a fost retras. Deci cine stă pentru INCO 18? Cine stă împotriva? Cine se abține, se respinge. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Ajungem la amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Raportorul l-a retras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 Mie mi s-a părut că a fost respins, însă haideți să verificăm a doua parte. S-a închis votul. După cum am spus, a fost respins. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. A, nu. Votăm, este vot pe părți. Votăm prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ok, verificăm a doua parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea, atunci s-a închis votul. Adoptat. Continuăm cu amendamentul 29. Schlüter Aicut. Cine este pentru? Amendamentul 29. Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Amendamente identice acum. 10, 30 și 33. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 34. Nu, este caduc. Este puțin complicat, ce trebuie să vedem care amendamente sunt caduce. Continuăm cu amendamentul 35. Asa Veslon. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 35. S-a închis votul. se adoptă. Inco 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inco 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum INCO 13. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Trecem la considerente. INCO 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 12. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 14. Cine este... Nu, 14 este caduc. Continuăm cu amendamentul 13. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul 15. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Continuăm cu INCO 4. Cine stă pentru? împotrivă, abținerii se adoptă. Acum, a doua parte de la IMCO 4, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 16, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Deci, este vorba de două voturi. Prima, primul vot uh, se referă la cuvântul household, gospodărie. Domnul raportor, aveți cuvântul. Domnule președinte, este vorba de titlul regulamentului. Eu aș propune să modificăm Uh, propunerea comisiei în prima lectură a comisiei. Mai există și alte faze prin care va trebui să trecem și am ajuns uh, la concluzia că titlul va trebui să reflecte uh, textul final pe care îl vom avea. Nu știu dacă trebuie să schimbăm acum titlul. Domnul președinte, putem vota acum. Cine nu este de acord poate vota împotriva. Acum votăm asupra cuvântului household, gospodărie în titlu. Cine este pentru? Nu, domnul președinte. Also der Berichterstatter will nicht mehr, dass wir abstimmen. Deci, raportorul nu mai dorește să votăm. Er Bill Newton Dunn, could you clarify? Bill Newton Dunn, poate uh, reușești să clarifici din nou ce îți dorești. Domnule președinte, prin acest vot noi am modificat propunerea comisiei și titlul ar trebui să fie uh, modificat. Am putea să avem această modificare acum, dar vor urma și alte etape, a doua lectură și așa mai departe. Și eu aș propune să lăsăm acum titlul neschim, neschimbat pentru a reflecta în final forma textului. Deci secretariatul îl va schimba în mod uh, automat când vom ști care va fi uh, forma finală a textului. Also, no vote. Yeah. Okay. Deci, să nu votăm acum. Este vorba de o adaptare automată a titlului textului și nu votăm acum. Atunci am ajuns la votul uh, final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, 8 împotrivă, o abținere. Acum rezoluția legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Mai lipsesc câteva voturi. S-a închis votul 48 pentru, 8 împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului Bill Newton Dunn. Um, vor fi mai puțin fosfați în mediul înconjurător și în ape. Trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba de o, un concept privind uh, reducerea emisiilor cu efect asupra climei altele um, decât dioxidul de carbon. Este o propunere de rezoluție depusă ca urmare a unei întrebări cu solicitare de răspuns oral de către Richard Zeber și Teodoros Schilakakis. Avem lista de vot în fața noastră. Amendamentul numărul 7, Rovana Plumb. Cine este pentru? Cine stă împotrivă? Abțineri? Să respingem. Amendamentul 6. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5b, bas, aicut, cine este pentru? Abținerii se adoptă. 8. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Amendamentul 8. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 9 Restorosi, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la considerente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, să respinge. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 57 pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări uh, inițiatorilor lui Richard Zeber și Teodoros Schilakakis. Se pare că funcționează colaborarea între inițiatori, chiar dacă între timp nu mai fac parte din același grup politic. Acestea au fost uh, voturile. Vă mulțumesc pentru că ați participat. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. Um, raportorul, din păcate, însă nu este prezent, deci vom sări peste acest punct. Ja, wir behandeln den Punkt trotzdem, dann gehen nu, totuși ne ocupăm de punctul uh, 12 și vom da cuvântul raportorilor din umbră. Este vorba de uh, avizul nostru în legătură cu semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Crescenții Rivelini va sosi la un moment dat și eu aș propune să-i uh, rugăm pe raportorii din umbră să vorbească acum și primul va primi cuvântul Criton Arsenis. Tema este semestrul european și toți cei care nu doresc să participe la această dezbatere sunt invitați să-și continue discuțiile afară pentru a avea mai multă liniște în sală. Möglichkeit zu verstehen, was gesagt wird. Și astfel avem posibilitatea de a înțelege mai bine cele spuse aici. Acum are cuvântul Criton Arsenis, semestrul european. Thank you very much, Mr. President mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Felicitări domnului raportor pentru acest raport interesant cu multe aspecte foarte bune. Știți că țara mea e în plină criză financiară și economică și această criză are efecte peste tot în Europa. Este practic amenințat tot ceea ce am reușit să obținem în ultimii 15 ani. Și e clar că pentru a face față crizei, va trebui să putem să ne finanțăm bugetul, să finanțăm de asemenea dezvoltarea peste tot în Uniunea Europeană. Iar țările care au probleme trebuie să poată împrumuta la o rata dobândei rezonabilă. ce nu. Toate acestea au legătură cu ceea ce discutăm noi aici. E vorba de coordonarea economică, coordonarea politicilor economice, care nu e instituțională, nu există o legitimitate democratică a acestui proces. Și așa cum s-a discutat și la Comisia Econ, Parlamentul a trebuit să se implice mai mult. Sunt de acord mare cu ce menționează raportorul, însă ar vrea să fac și eu o adăugire. Lipsește cu totul uh, aspectul de mediu în acest proces. Deci dacă vrem ca politicile economice să fie implementate așa cum trebuie, dacă vrem să atingem obiectivele, deci despre asta e vorba înainte de a stabili noul buget. Avem un raport macroeconomic privind strategia 2020. Să nu există un raport de mediu, de durabilitate. Și știți de câte ori am discutat aici cât de important este mediul pentru competitivitate. China, alte țări investesc foarte mult. Iar noi, dacă nu ținem cont de modul în care progresăm, uh, să vedem ce se întâmplă cu țintele noastre de mediu, nu doar cu cele de dezvoltare. Deci dacă nu facem acestea, nu vom reuși să îndeplinim nici celelalte obiective. Deci anexa 4, cea durabilității, a dezvoltării durabile, trebuie neapărat inclusă. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank, Kriton Arsenis. Îi mulțumim lui Criton Arsenis din partea liberalilor, um, domnul Gerbrandi este raportor din umbră. Thank Vă mulțumesc. I, I totally, totally... Da, sunt de acord cu ce a spus Arsenis. După ce am văzut cum este abordat semestrul economic din punct de vedere economic, eu cred că ar trebui să ne luăm sarcina în serios. Durabilitatea nu e doar de dragul ei, are un scop. Iar noi, Comisia de Mediu, ar trebui să spunem asta clar. Deci, după cum spuneam, aici nu e vorba decât de economie, din păcate. Cred cu tărie că în acest semestru european ar trebui să ne concentrăm foarte mult pe durabilitate. Ar trebui să încercăm într-adevăr să luăm măsuri pentru a ne îndrepta către o societate durabilă în cadrul acestui semestru european. În ceea ce privește proiectul de aviz, știu că domnul Rivelini nu putea să scrie foarte mult era limitat. Însă eu aș vrea să fac câteva amendamente pentru a întări și mai mult acest text. În ceea ce privește eficiența resurselor, dacă vă uitați, de exemplu, în ziare, vedeți cât de importante sunt resursele. Prețul la alimente crește zi de zi, prețul la alte resurse de asemenea e în creștere. Și singura cale e să gestionăm aceste resurse mult mai eficient, din motive economice încă o dată. Un alt lucru, eficiența energetică. Din păcate, cred că acționăm prea lent în ceea ce privește eficiența utilizării energiei. Deci de aceea voi face câteva propuneri și în această privință. Și sper, într-adevăr, să, să-i convingem pe cei de la Econ să preia cât mai multe din sugestiile noastre privind durabilitatea. Vă mulțumesc! Danke, Kollege Gerbrandi. Und... Mulțumim colegului Gerbrandi. A sosit și raportorul și o să-i dau imediat cuvântul domnului raportor Rivalini. Vă rog, aveți cuvântul. Grazie. Mi scuzi per il ritardo, ma presiedevo la delegazione Mă iertați că am întârziat, însă am fost la delegația UE China și, din păcate, nu pot fi în două locuri în același timp. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și aș vrea să vă sugerez, dumneavoastră, membrilor Comisiei Envi, în acest aviz pentru Comisia Econ, Comisia competentă pe fond, deci aș vrea să vă recomand să includem în propunerea de rezoluție care va adopta aceste sugestii, deci aș vrea să vă fac următoarele sugestii. În primul rând, să spunem, să subliniem faptul că eficiența energetică și cea a resurselor sunt fundamentale nu doar pentru a promova o creștere durabilă, ci și pentru a um, opri schimbările climatice. Sunt niște elemente cheie ale competitivității pe termen mediu și lung, prin urmare, în al doilea rând. Uh, studii recente ale Comisiei arată că Uniunea Europeană nu va putea să îndeplinească decât jumătate din obiectivul de 20% și multe state membre riscă să nu îndeplinească obiectivul general de 20% privind uh, eficiența energetică, stabilită în strategia 2020. De oportunità de creștere. E clar că astfel se vor pierde foarte multe uh, șanse de a avea creștere economică în multe sectoare și în multe regiuni și locurile de muncă vor avea de suferit. În al treilea rând, indicăm faptul că există un potențial însemnat de a reduce consumul, mai ales în sectoarele cu o înaltă intensitate energetică, cum ar fi cel al construcțiilor, transporturilor sau cel industrial. În al patrulea rând, o a patra sugestie, recunoaștem faptul că există un nou plan de eficiență energetică 2011, adoptat în martie 2011 de către Comisie Sugerăm însă să se ia măsuri cât mai, și mai restrictive ulterior. În ultimul rând, îi cerem așadar Comisiei să propună imediat niște obiective naționale obligatorii din punct de vedere juridic în ceea ce privește eficiența energetică. Asta ținând cont de uh, prestația economică a statelor membre, de măsurile adoptate într-un uh, stadiu uh, precoce. Subliniem de asemenea că și coordonarea exante a politicilor economice ar trebui să oglindească promovarea tranziției către o economie durabilă din punct de vedere ecologic. O a șaptea sugestie. Cerem așadar Comisiei să includă în fiecare analiză anuală a creșterii un raport privind evoluția indicatorilor de contabilitate economică de mediu. Proposta de risoluțiune la proposta de parere. Aceasta este propunerea noastră de aviz pentru Comisie. Ja, vielen Dank, Herr Rivellini, für... Mulțumesc domnului uh, Rivellini pentru acest uh, proiect de aviz. Într-adevăr, comisia noastră uh, trebuie să atragă atenția că nu există, nu trebuie să există o abordare pur economică, ci trebuie să existe și o abordare care să țină seama și de aspectele de mediu. Și mai ales punctul 7 se leagă de o lege pe care am adoptat-o în Strasburg. Este vorba de conturile de mediu. Cheltuielile hotărâte în fiecare an pentru măsuri legate de mediu, eficiență energetică, protejarea resurselor de apă și așa mai departe. Și este important ca în semestrul european să se țină seama de toate aceste componente. Raportorii din umbră deja au luat uh, cuvântul. Reprezentantul comisiei nu este prezent și în aceste condiții eu aș spune că îi mulțumim raportorului pentru acest proiect. Uh, termenul de depunere a amendamentelor este uh, ziua de 20 iunie, ora 12. Și vă urăm succes și în cadrul delegației Uniunii Europene cu uh, China. Și această activitate este foarte importantă. Trebuie să spuneți uh, chinezilor ce facem noi aici în Uniunea Europeană, mai ales uh, ce facem cu conturile de mediu. Certo, dobbiamo far... Domnule președinte, e clar că trebuie să-i facem pe chinezi să înțeleagă care sunt obiectivele noastre de mediu, însă, în primul rând, și noi să fim foarte clari în ceea ce privește relațiile noastre cu China, nu? Nu credeți? Ja, beim Klimaschutz hat Europa... Da, în ceea ce privește protejarea uh, mediului înconjurător, Uniunea Europeană a creat niște fapte prin uh, pachetul de protejare a, a mediului. Urmărim cu interes ce face uh, China. Um, ar fi foarte bine dacă și în China ar exista un sistem de uh, Um, comercializare a emisiilor de dioxid de carbon. Și există și alte aspecte pe care le-am discutat, de exemplu, în această dimineață, în cadrul întâlnirii coordonatorilor, în uh, următoarea ședință pe care o vom organiza, vom invita Comisia să ne spună care sunt dificultățile întâlnite în relația cu China în ceea ce privește uh, transportul aerian și includerea din anul 2012, de anul viitor, a companiilor uh, din China în uh, schema de limitare a emisiilor de dioxid de carbon în traficul aerian. Eu am vorbit puțin mai lung mai mult acum pentru că pentru următorul punct, uh, donațiile de sânge, avem nevoie de reprezentanții comisiei, dar noi am fost uh, foarte rapizi astăzi și comisia încă, reprezentanții comisiei încă nu, nu au sosit, deci mai avem nevoie de câteva minute. Poate cineva din comisie are de făcut câteva remarci sau eventual pot să vă spun ce s-a întâmplat la ședința coordonatorilor de dimineață. Wir werden zwei Initiativberichte. Vom avea două rapoarte de, din proprie inițiativă despre evaluarea celui de-al șasea, cel de-al șaselea program de acțiune de mediu și cel de-al șaptelea program de mediu. O altă tema pe care am discutat a fost strategia Uniunii Europene referitoare la biodiversitate și aici va exista un raport. Apoi, există două delegații planificate la începutul lunii septembrie, una pentru, la Agenția Europeană pentru Mediu în uh, Copenhaga și o alta, o altă delegație în, uh, la Stockholm, la ECDC pot să vă spun că PPE-ul și uh, grupul verzilor trebuie să-și numească încă uh, reprezentanți pentru această vizită de la Stockholm. În plenară vom avea o întrebare cu solicitare uh, de răspuns uh, oral referitoare la summitul de anul viitor uh, Rio plus 20 Comisia va stabili care va fi poziția Uniunii Europene și Parlamentul ar trebui să contribuie prin intermediul unei rezoluții la acest proces. Vom merge săptămâna, peste două săptămâni la Londra, la uh, EMA, această agenție a căutat un nou uh, director, l-a și găsit între timp. Nou, acest uh, nou director executiv se numește Guido Razi, um, vine din Italia. Um, dumnealui a condus instituția medicală de acolo, din Italia, și în data de 30 iunie după masa vom avea, vom organiza o audiere cu domnul Razi pentru a vedea ce planuri uh, concrete are și vom, uh, ne vom exprima părerea asupra acestei alegeri. După cum am spus, am discutat despre dificultățile um, legate de uh, sistemul de comercializare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul uh, traficului aerian, unde există probleme din partea uh, Chinei. Acest lucru este deja o lege din anul 2009, uh, deci nu mai putem discuta multe lucruri. Există deja uh, acest sistem pentru traficul aerian și în calitate de comisie și în calitate de parlament noi vom sprijini comisia în cadrul negocierilor cu Statele Unite ale Americii și cu China. Aș dori să mai amintesc și o altă temă este, nu este atât de bine că sunt, nu sunt atât, atât de mulți colegi prezenți acum. Comisia noastră a organizat mai multe audieri, dar, din păcate, ă, lasă de dorit prezența membrilor comisiilor, acestei comisii la aceste audieri. Următoarea audiere va fi săptămâna viitoare, se referă la protejarea mediului înconjurător în zona Mării Baltice. Și ar fi de dorit să fim prezenți nu doar la lucrările comisiei noastre, ci și la audierile organizate de comisia noastră. A existat uh, și o petiție, nu am luat nicio hotărâre aici, este vorba de uh, um, um, despre proasta alimentare în, în uh, Uniunea Europeană și va, va trebui să vedem dacă ne ocupăm în mod oficial de această temă în comisia noastră. Apoi, vom cere comisiei să vină la noi să ne uh, prezinte uh, tema um, telefonelor uh, mobile și cât de periculoase sunt uh, acestea uh, ca urmare a razelor emise de, de ele și poate acest lucru îl vom organiza la următoarea ședință. O altă temă a fost ce abordare vom avea ca urmare a eșecului pe care l-am avut în ceea ce privește alimentele noi, domnul Dali ar trebui să ne spună când va veni noua propunere din partea uh, Comisiei, um, partea referitoare la clonare a fost partea cea mai controversată și Comisia a spus că va, vor exista două inițiative, una referitoare la noile alimente și una referitoare la clonare. Și acestea trebuie să vină um, cât mai rapid, deoarece au fost create și se creează diferite uh, fapte prin importarea de um, material seminal, de embrion și așa mai departe, și de situația creată de um, urmașii uh, animalelor clonate. Dar cred că am uh, vorbit uh, suficient de mult. Uh, colegul Schnellhardt dorește să facă și el câteva remarci și apoi comisie. În ceea ce privește ultimul punct, aș dori să vă cer ca în această scrisoare adresată comisiei să uh, um, atragem atenția asupra următorului aspect. Um, inițiativa referitoare la noile alimente trebuie să vină cât mai repede, deoarece trebuie să discutăm în acest context uh, noile tehnologii și nu îmi doresc să avem alte acțiuni pop- uh, populiste. Este foarte bine ce a spus uh, um, domnul președinte. Ambele inițiative trebuie să, se, trebuie să fie înaintate cât mai repede, însă um, cred că ar trebui să punem accent pe uh, prima. După părerea mea, vedem foarte clar că în ceea ce privește nanotehnologiile, acestea sunt uh, din ce în ce mai prezente în lanțul alimentar, deci trebuie să reacționăm cât mai repede. În ceea ce privește clonarea, um, dragi colegi, cred că trebuie să re, să ne regândim uh, poziția. Am uh, primit uh, diferite informații în ultima vreme și cred că avem o poziție care nu mai, uh, nu mai reflectă timpurile în care trăim. Se întâmplă lucruri noi și în ceea ce privește tehnica modificării genetice și așa mai departe. Deci cred că trebuie să ne regândim poziția în urma unei discuții serioase. Mulțumesc um, colegului Schnellhardt. Am discutat despre acest lucru. Doamna Liotard își uh, dorește un raport din proprie inițiativă uh, să ceară comisiei de a face o propunere, o propunere legislativă. Noi avem această uh, competență în uh, urma tratatului de la Lisabona. Însă, în acest caz, noi am avut uh, deja o procedură, deci ar fi bine ca în acest caz Comisia să uh, aibă o proprie inițiativă. Domnul Schnellhardt, după părerea mea, în ceea ce privește clonarea, cred că trebuie să ne regândim poziția, pentru că dacă nu, nu vom ajunge din nou la niciun rezultat și vom fi din nou depășiți de realitate. Desigur, și Consiliul și Comisia um, trebuie să-și modifice pu- puțin poziția, însă, după părerea mea, Parlamentul are o poziție prea severă. Domnul președinte, da, lucrurile s-au modificat acum după eșecul uh, negocierilor. Comisia trebuie să înainteze o nouă propunere și va trebui să discutăm această propunere. Și desigur există și Consiliul și va trebui să vedem cât de departe poate să meargă Consiliul și Parlamentul va trebui uh, să hotărească dacă uh, își dorește un nou eșec sau dacă își dorește un compromis care să permită existența unei noi reglementări în Europa. Da. Cred că fiecare dintre noi înțelege ce dorește să spună celălalt și va trebui să vedem unde vom ajunge. Ajung la punctul 13 de pe ordinea de zi, tema donațiilor de sânge și procedurile legate de aceste donații de sânge. Văd că uh, toți donatorii de sânge au rămas aici. Ar fi fost mai bine dacă ar fi rămas mai mulți, tocmai în contextul epidemiei uh, cauzate de bacteria EHEC în Germania s-a făcut apel din partea spitalelor uh, către donatori, deoarece a existat prea puțin sânge la dispoziție. Și eu sunt un uh, donator de sânge și am cerut uh, comisiei să ne prezintă care este situația. Domnul Antimano de la DG Sanco a venit și un reprezentant de la revista Spiegel. Deci doi experți care ne vor uh, prezenta situația în acest moment. Thank you, Mr. Chairman. So... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă numesc uh, Altimanu. Sunt șeful interimar al unității din cadrul Comisiei Europene care se ocupă de transfuziile uh, de sânge și de donațiile de organe. Împreună cu mine astăzi este cineva care nu este jurnalist, așa cum s-a tradus în limba engleză, este colegul meu de la comisie, este șeful sectorului uh, pe care îl discutăm astăzi. Ieri um, a fost uh, organizat de Organizația Mondială a Sănătății uh, Ziua Donatorilor de Sânge, deci uh, ați ales foarte bine momentul acestei audieri. Am avut ieri multe activități promoționale legate de acest aspect. După cum știți, în urmă câteva luni, Comisia a publicat un raport referitor la donațiile voluntare și neplătite de sânge, Vă vom prezenta acum pe scurt acest raport, după care vom spune câte ceva despre măsurile ce vor fi luate în continuare. Pentru început, să vă amintim ce înțelegem prin donații voluntare și neplătite, este un uh, principiu general acceptat uh, că donațiile de uh, sânge trebuie să fie bazate pe solidaritate și nu pe beneficii financiare. Nu se definește în directiva europeană privind donația de sânge acest concept, însă noi folosim definiția Consiliului Europei, o definiție pe care o aveți la dispoziție și care spune că E vorba de donații de sânge în mod voluntar, uh, pentru care nu se acordă plăți în natură sau în numerar. Bineînțeles că se pot uh, oferi uh, persoanelor care donează sânge mici materiale promoționale sau rambursarea cheltuielilor directe, precum cheltuielile de călătorie sau băuturi răcoritoare, de exemplu. Am uh, studiat în acest raport uh, ce tip de mici recompense se pot acorda donatorilor de sânge. Este foarte important să precizăm uh, în contextul juridic că principiul donațiilor voluntare și neplătite nu este un principiu impus statelor membre. Nu este un principiu obligatoriu. Directiva spune că statele membre vor lua măsurile necesare pentru a încuraja donațiile voluntare și neplătite. Nu este impus acest principiu în mod obligatoriu statelor membre. Există și obligația de raportare a Comisiei, conform cărea am publicat acest raport. Primul raport uh, a fost publicat în 2006, pentru că directiva, după cum știți, tratează din 2002. În acest prim raport realizat în 2006, am identificat necesitatea de a face schimb de experiență și de a stabili cele mai bune practici în acest domeniu. De atunci, Comisia a comandat mai multe studii. Două dintre acestea vi le vom uh, prezenta. Primul studiu se referă este, este proiectul Domain. El reprezintă o colecție de cele mai bune practici legate de gestionarea donatorilor, totul uh, de la recrutarea donatorilor până la păstrarea acelei persoane, reținerea persoanei respective. Sunt exemple cum uh, se poate face publicitate prin uh, reclame, prin uh, fluturaș, uh, marketing social și cel mai important aspect este cum putem determina persoanele care au donat deja sânge să revină și să facă o nouă donație. E vorba de o colecție de bune practici legate de gestionarea donatorilor. Mai există un raport pe care l-am pregătit referitor la folosirea optimă a donațiilor de sânge. Revenim la acest al doilea raport pe care tocmai l-am publicat, raportul privind donațiile voluntare. Uh, el a fost puțin amânat pentru a ține cont de rezultatele uh, proiectelor pe care le-am uh, precizat. Noi am dorit uh, să vedem cum se reflectă și cum sunt aplicate aceste cele mai bune practici în statele membre. Am primit răspunsuri din partea tuturor, din partea a 27 de state membre, plus din partea Norvegiei și a Croației. Am adresat să membre întrebări uh, referitoare la existența unor prevederi legislative de promovare, dacă există stimulente, dacă există măsuri de promovare și câteva întrebări referitoare la organizarea colectării uh, de sânge. Raportul nostru cuprinde o scurtă descriere a situației din fiecare uh, stat, majoritatea statelor, aproape toate, au uh, introdus prevederi legislative în acest sens. În 15 uh, state există sancțiuni în cazul în care prevederile legislative nu sunt respectate. Există și anumite stimulente menite să determine publicul să doneze sânge. Aceste stimulente sunt menționate în uh, tabelul pe care le aveți în fața dumneavoastră. E vorba de băuturi uh, răcoritoare, mici cadouri, uh, rambursarea costurilor de călătorie, analize gratuite. Există și uh, anumite măsuri uh, de promovare menite să sensibilizeze publicul, uh, campanii de informare, evenimente uh, precum uh, Ziua Donatorului, care au loc la nivel național. Astfel de evenimente sunt foarte importante nu doar pentru reținerea donatorilor existenți, ci și pentru uh, contactarea de noi uh, donatori. Uh, în general e vorba de tineri, studenți, uh, militari care donează sânge pentru prima dată. Avem și câteva informații referitoare la organizarea colectării de sânge în statele membre. În general, aceste evenimente sunt organizate de spitale, de instituțiile publice. Câteva cuvinte în legătură cu uh, Consiliul Europei, care joacă un rol foarte important în acest domeniu și din punctul de vedere al Comisiei, pentru că Consiliul Europa, Europei uh, are un uh, grup la nivel european care se ocupă de cercetarea în domeniul donațiilor de sânge și în domeniul gestionării donatorilor în Europa. Noi lucrăm uh, de aproape cu Consiliul Europei. La ora actuală se derulează un studiu menit să identifice factorii care afectează echilibrul între uh, cererea și oferta de sânge și gestionarea uh, donatorilor. Câteva cuvinte despre etapele următoare. Noi avem un grup de autorități naționale competente care este prezidat de comisie. După publicarea acestui raport ne-am întrunit în mai și am avut o discuție foarte aprinsă în legătură cu acest subiect. Am analizat atunci studiile uh, recente și uh, am ajuns la concluzia că nu avem nevoie de noi măsuri legislative la nivelul Uniunii Europene pentru donațiile voluntare și neplătite de sânge. Cu alte cuvinte, legislația existentă reflectă suficient de bine poziția europeană privitoare la modul de uh, reglementare al, uh, a donațiilor voluntare. Noi ținem uh, legătura în continuare cu Consiliul Europei și i-am rugat să raporteze, să notifice autoritățile noastre competente când se conturează evoluții noi. Următorul raport va fi elaborat până la sfârșitul anului 2013. Mulț președintele, mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Vom avea acum uh, o dezbatere. Dorește să intervină și colegul dumneavoastră? Nu? Uh, da, într-adevăr, au fost numite câteva elemente care sunt importante. Eu Observ în Germania, de exemplu, că generația tânără participă mai puțin la acest proces de donare de sânge în comparație cu generația în vârstă. Nu știu dacă acest fenomen se manifestă și în alte țări și mă întreb ce am putea face pentru a atrage uh, tinerii, pentru a-i convinge că este bine să doneze sânge, pentru că dacă nu vom avea o mare problemă. Acum Jaroslav um, Iaroslav își dorește să ia cuvântul. Ďakujem, ďakujem pán predseda za udelené slovo. Vážení priatelia a kolegyne. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, colegi, stimați oaspeți de la comisie, tot ceea ce vreau eu să spun e că donațiile voluntare de sânge sunt o temă despre care era momentul să discutăm și mă bucur că o facem astăzi aici, deoarece Există, într-adevăr, o problemă legată de donațiile de sânge. Din păcate, tinerii nu au această cultură a acestui sentiment uh, altruist de a dona sânge pentru alții și pentru a-și exprima astfel uh, Uh, sentimentele față de ceilalți membri ai societății. Eu cred că această problemă există peste tot în statele membre și e clar că acestea pot juca un rol aici. Ar putea lansa campanii destinate tinerilor și cred că ne dăm cu toții seama că vârstnicii încet încet se vor duce, însă din păcate nevoia de sânge va rămâne în continuare. Avem nevoie de sânge în sistemul nostru de sănătate. Există diferite probleme cu care ne confruntăm, cum ar fi, de exemplu, epidemia care a izbucnit recent în Germania. Deci de aceea țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați redactat acest raport și Cred că ar trebui să ne concentrăm atenția asupra activităților care promovează donațiile voluntare de sânge. Mă bucur să văd că nu există compensații financiare pentru donarea de sânge, deoarece cred că dacă am luat-o pe această cale, atunci totul ar deveni o afacere. Iar rezultatul ar fi unul uh, nedorit și anume că sângele ar fi uh, disponibil doar pentru cei care își permit să-l plătească. Deci principiul uh, acțiunii pe bază voluntară este absolut esențial. Mulțumesc, François Crostet. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt complet de acord cu ceea ce a spus colegul nostru Micolasici. Cu siguranță, campaniile de informare din statele membre nu sunt suficiente. Dumneavoastră ne-ați explicat aici că legislația e bună. Da, mi-aduc aminte și de discuțiile pe care le-am avut când am votat această directivă. Da, e bună, însă ar trebui să existe campanii de informare puternice, repetitive, uh, să se um, ofere informații în universități, în centrele de tinere, deoarece tineretul trebuie sensibilizat în primul rând la donațiile de sânge. Pe vremuri era foarte ușor, oamenii erau mândri să poată dona sângele. Și nu văd de ce nu am putea recrea acest sistem de mândrie, ce e vorba până la urmă de generozitate și de solidaritate. Eu aș avea o întrebare. Știm cu siguranță că în toate statele membre nu există ispita de a cumpăra sânge din țări terțe. Se fac controle suficiente. Eu știu că e interzis să faci asta, însă mă întreb dacă sunt făcute suficiente controle, deoarece e vorba aici de siguranță. Știm foarte bine că uh, atunci când vom ajunge să cumpărăm sânge, nu vom avea același nivel de siguranță, deci deoarece nu vom avea aceleași exigențe în ceea ce privește donatorii. Și această condiție de a avea donații gratuite ne permit să uh, urmărim evoluția donatorilor. Știm că unii nu pot dona sânge din anumite motive. Deci de aceea mă gândesc dacă la un moment dat vom ajunge să avem adevărată penurie de sânge, mă gândesc dacă unii nu vor fi tentați să facă un fel de trafic cu sânge. Și atunci, într-adevăr, apare problema siguranței. Și dat fiindcă vorbim de donarea de sânge, un alt lucru care nu are nimic de a face, însă aș vrea totuși să atrag atenția Comisiei asupra acestui lucru. E vorba aici de donarea de sânge, dar și de donarea de organe, să e ceva diferit. Dar vreau să vorbesc despre asta, deoarece cred că e important să vorbim cu comisia despre asta. Mă întreb dacă nu am putea face a obligatorie păstrarea sângelui din cordonul obilical și păstrarea cordonului în sine, care în momentul de față sunt considerate ca fiind niște deșeuri, practic, în spitale. Să știu că în anumite maternități publice și private este recuperat cordonul obilical, însă la un nivel foarte redus, din păcate. Și știm cu toții foarte bine că sângele din cordonul umbilical și acest cordon reprezintă niște uh, surse extraordinare pentru cercetare și conțin posibilitatea de a vindeca anumite boli. Deci au în ele, practic, germenii medicamentelor viitorului. Deci nu are practic nimic de a face cu discuția de astăzi, însă mă întreb dacă la un moment dat nu vom putea discuta despre asta. Deci să creăm această obligație ca acest sânge din cordonul umbilical și cordonul umbilical în sine să nu mai fie considerate deșeuri, ci uh, ceva care merită păstrat și folosit ulterior. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc, domnul Schnellhardt. Ich habe das sogar französisch verstanden. Da. Am înțeles chiar și pe franceză faptul că mi-ați dat cuvântul. Domnule președinte, este foarte frumos să auzim un raport care ne spune că legislația hotărâtă de noi funcționează foarte bine. Cred că suntem pe drumul cel bun din acest punct de vedere, însă cred că cele întâmplate în ultimele luni și în ultimele săptămâni în cadrul epidemiei de EHEC ne-au arătat că uh, Există anumite probleme, totuși, în acest domeniu și aș dori să știu care este situația în ceea ce privește um, transferul și schimburile de sânge între statele membre. Um, acest lucru este reglementat doar în interiorul statelor sau există și posibilitatea unor schimburi uh, transfrontaliere? Cealaltă uh, întrebare se referă la aceste importuri din țări terțe. Eu nu sunt foarte sigur că acestea chiar nu există. Există o privire de ansamblu asupra acestei teme și eventual în anumite situații de urgență, cred că ar trebui să existe un anumit uh, grad de deschidere. Am văzut că există situații de, de urgență și eventual țările de dimensiuni mai mici într-o asemenea situație nu au uh, aceleași posibilități ca și uh, țările mai mari. Deci aș dori să știu ce uh, posibilități există aici. Mulțumesc, Linda McAven. Ați vorbit aici despre schimbul de bune practici între țări. Deci mă întreb, există această coordonare între țări în ceea ce privește nivelul de stocuri, să știm unde există lipsuri, deci sunt schimbate informații la nivel european de către celul de, Centrul de European de Control al Bolilor sau cine face asta? Deci, în caz de epidemie, putem ști, da, avem suficient sânge în Franța și îl putem trimite în Germania, de exemplu. Există așa ceva? Vă mulțumesc. Ok. These have been the remarks and questions. Acestea au fost comentariile membrilor comisiei noastre, acum răspunsurile din partea Comisiei Europene. S-au pus patru întrebări, una în legătură cu tinerii, cealaltă privind țările terțe, alta privind coordonarea între țări în caz de nevoie majoră. Înainte de a da răspunsuri, aș vrea să vă spun că tot ceea ce am spus eu în legătură cu schimbul de bune practici privind gestionarea donatorilor, uh, deci scopul este să avem o autosuficiență în statele membre. Să nu existe o nevoie atât de mare de importuri sau de exporturi. With this process, indirectly promotes the... Deci ideea e să fim autosuficienți. Și e clar că ne dăm seama că există riscuri atunci când importi sânge, deoarece nu poți controla exact originea sângelui unde a fost donat, din solidaritate sau pentru un câștig financiar. Da, gândirea noastră se bazează clar pe acest element. Însă Stefan ar putea să fie mai specific și să ne ofere lămuriri. Deci spuneam că obiectivul legislației este să asigure autosuficiența. Sângele și colectarea acestea e o activitate națională, deci de obicei sângele colectat e folosit la nivel național. Există însă situații cum ar fi epidemia Heg din Germania când a fost nevoie de uh, surse suplimentare și atunci există contacte între autorități. Toate țările au Autoritatea națională a sângelui care um, urmărește aproape cererea și oferta. Deci cu aceste autorități colaborăm um, și în cadrul proiectelor menționate. Deci nu doar pentru coordonare. Deci noi întrebăm din când în când dacă există lipsuri, de obicei nu. Deci în marea majoritate a cazurilor oferta națională se potrivește cu cererea de acolo. Însă atunci când apar crize, aceste autorități au legătură între ele și ajung la înțelegeri pentru a asigura sângele. În ceea ce îi privește pe tineri acum, da, și noi împărtășim grijorările exprimate de dumneavoastră. Cred că autoritățile naționale responsabile de promovare și conștientizarea populației și-au dat seama de asta și, așa cum ați văzut în prezentarea făcută de colegul meu, sunt menționate câteva grupuri țintă. tineri, studenții, soldații. Deci exact acesta este obiectivul nostru. Să creăm o nouă categorie de, un nou grup, o nouă bază de voluntari care ne vor ajuta în ceea ce privește sângele din cordonul umbilical, da, sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră, doamnă Grostet. Au loc multe discuții pe această temă, dar ce lucrurile evoluează foarte rapid în acest domeniu, potențialul de cercetare e foarte mare. Însă ce privește terapiile, potențialul e mai redus acum, însă dați fiind că se face multă cercetare, e clar că pe viitor și terapiile vor apărea. Deci multe țări discută despre asta la nivel național, încearcă să vadă cum să organizeze asta atât pentru util, uh, utilizarea proprie sau cea solidară. Deci au loc foarte multe discuții în multe țări pe această temă. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Dacă a rămas ceva, vă rog să-mi spuneți. Michel Micolasic. Yes, uh, thank you very much. Um... Domnul Micolasic, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o scurtă remarcă adresată ultimului vorbitor pe care îl cunosc personal. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui lucru, ținând cont de cele spuse de François Grostet deja. Un grup de deputați din Parlamentul European a vizitat o instituție foarte promițătoare în Lyon, în Franța. Este vorba de Institutul STI, care nu se bucură de atenția uh, potrivită, după părerea mea. Ei cercetează um, potențialul celulelor STEM din, uh, din cordonul umbilical François a fost acolo și eu am fost acolo împreună cu alți colegi și am văzut ce se întâmplă acolo și uh, folosesc aceste rezultate deja în diferite uh, terapii, tratamente și dacă doriți, aș putea să vă dau mai multe uh, informații în acest punct de vedere. În mod sigur există oameni cu care puteți să luați legătura și, după părerea mea, este un lucru care trebuie sprijinit de către Parlamentul European și de întreaga Uniunii Europeană, deoarece este foarte promițător. Vă mulțumesc. Yes, okay. So this was an information that... Da, a fost o, inform- o informație de care sper că Comisia a luat uh, notă. În Lyon este un institut care este foarte avansat în acest domeniu de cercetare, um, un lucru care este util pentru mai multe uh, scopuri. Da, cred că acesta a fost sfârșitul dezbaterii pe marginea acestui punct. Mulțumim comisiei. Vă dorim uh, mult succes. Încheiem ședința. Următoarea ședință va avea loc pe data de 21 iunie